Dragi colegi, doamnelor și domnilor, haideți să începem reuniunea. Într-un minut vom începe reuniunea plenară. Vă rog să luați loc. Ogłaszam wznowienie posiedzenia